Not him again. uh, <laughs> dear colleagues, I declare... Dragi colegi, declar deschis această ședință. Uh, vă urez bun venit tuturor. Aș vrea să vă reamintesc că scopul acestei uh, ședințe este să constituim biroul subcomisiei prin alegerea președintelui și celor patru vicepreședinți, conform regulii 213 din regulamentul de procedură. Vom alege întâi președintele, după care îi vom alege pe vicepreședinți și vom avea astfel biroul noi comisii. Sunt aici deoarece sunt membru cu cea mai mare vechime, nu cel mai în vârstă. Poate că ați gândit la asta, să nu. Sunt cel care are vechimea cea mai mare. Nu, nu vă verific acum de două ori data nașterii. Aș vrea să vă informez că am fost înștiințat că următorii supleanți vor participa la vot. Domnul Majorino uh, îl va înlocui pe domnul Lopez de la SND, doamna Grigorova o va înlocui pe doamna Neumann de la Verzi, doamna Canco va înlocui pe doamna Fotiga de la ECR și cineva de la ID îl va înlocui pe domnul Berg. Domnul Bonfrisco îl va înlocui pe domnul Berg și doamna Aguilar îl va înlocui pe domnul Van Orden. Și domnul Deman îl va înlocui pe domnul Lașco. So if Da. Changed, please. It's now. Dacă mai sunt uh, modificări, vă rog să mă înștiințați înainte de vot. În ultimul rând vreau să vă informez că secretariatul a, part- a pregătit un dosar de bun venit pentru toți membrii, a fost transmis în căsuțele noastre poștale și există și o versiune electronică care vă va fi pusă la dispoziție. Țin de asemenea să vă informez că eu voi fi înlocuit de domnul Lopez Isturizoai, deoarece va trebui să plec uh, mai devreme. Deci, spun asta pentru a fi consemnat în procesul verbal. Dragi colegi, acum rog secretariatul să verifice dacă a, se întrunește quorumul. Has been so that we are that... pentru a ști exact câte persoane suntem. Nici eu nu am semnat încă. Însă asta se poate aranja, poate că secretariatul mi-ar putea aduce lista aici pentru a însemna prezența. Vă reamintesc că în conformitate cu regula 218, quorumul reprezintă o pătrime din membrii sede, 8 persoane în cazul nostru. Mi s-a spus că se întrunește quorumul. Da, foarte bine. Și vă reamintesc că persoana care va fi candidat la funcția de președinte trebuie să fie numit de un grup sau de cel puțin doi membri sede, adică 5% din membri. Și acum aș vrea să știu ce propunere aveți pentru funcția de președinte. I see we have been com- yes, Petras. Petras, mulțumesc. Domnule președinte, am un candidat minunat pentru funcția de președinte SD, doamna Natalie Loazo. Do you agree to this nomination? De acord cu această nominalizare? Da. The candidate fulfills... Yeah, yeah. Candidata îndeplinește obligațiile, este membru de plin sub comisie și a întocmit declarația de interese financiare și cea cu privire la comportamentul adecvat. Mai sunt alte propuneri? vă rog, pentru funcția de președinte. Vă rog. În numele grupului Identitate și de Pro Democrație, candidez, îl propun pe colegul Jérôme Rivier ca președinte. Vă mulțumim foarte mult. Mm, Jérôme Rivier Jérôme Rivière. Jérôme Olivier. Non, Rivière. Jérôme Rivière. Ok. Um, further nominations? Mai sunt alte propuneri? Întâi vreau să-l întreb pe domnul Rivier dacă este dispus să candideze, da, cu plăcere. De asemenea, aș vrea să știu dacă ați uh, completat declarația de interese financiare și cea cu privire la comportamentul adecvat. Da, de altfel asta apare și pe site-ul internet. Cred că pentru toți candidații se pune aceeași problemă. Da, da, da, așa e. Însă eu unul nu am verificat personal pe site-ul internet. Ajung deci la votul electronic. Ah, nu? Domnule președinte, avem privilegiul, zic așa, de a fi una din ultimele comisii care se va constitui astăzi. Am putut constata că la alte voturi precedente sistemul DONT nu a fost respectat. Nu a fost respectat în ceea ce privește candidații grupului nostru politic PP-ul. Eu aș vrea să știu, înainte de a opta pentru cineva la acest vot, aș vrea să știu dacă candidații și angajamentul uh, de a respecta sistemul DONT pentru toate, vice, toate posturile de vicepreședinte prevăzute pentru astăzi în sede. Merci. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu este cazul. Domnule Rivier. Da, domnule președinte, profit de ocazie pentru a sublinia într-adevăr faptul că în toate comisiile, grupul din care am onoarea să fac parte și a cărui candidat sunt, în mod sistematic a fost uh, îndepărtat de la respectarea sistemului DONT, care asigură respectarea minorităților. Deci putem constata că în comisiile Parlamentului European nu sunt respectate aceste minorități. De aceea am prezentat această candidatură și ca să răspund domnului Danja, în ceea ce privește postul de vicepreședinte, grupul nostru nu va prezenta niciun candidat. Dincolo de sistemul DONT, care se aplică sau nu, dacă la un moment dat un candidat pentru funcția de președinte sau vicepreședinte acesta se prezintă, acesta trebuie să obțină majoritatea voturilor din comisie sau subcomisie. Chiar dacă candidaturile respective sunt distribuite conform unui sistem. Până la urmă, subcomisia sau comisia respectivă are dreptul de a vota prin majoritate sau prin reclamație candidaturile respective. Asta e realitatea. So, um, Um, if I understand it correctly... Dacă am înțeles eu bine, putem vota prin vot electronic. A secret vote. Yes, please. Vot secret. With, yeah, with the microphone. Vă rugăm să folosiți microfonul. Aveți întrebări pentru candidați? A, nu e prevăzut așa ceva. Știți cărui grup îi aparțin? au uh, îndeplinit uh, cerințele prealabile pentru a-și prezenta candidatura. Nu avem discuții în legătură cu candidații individuali, de obicei, sau cel puțin nu procedăm astfel de obicei. Putem trece acum la votul secret. Vom avea cele două nume în sistem, așa se procedează, nu? Dat fiindcă avem doar doi candidați, putem vota cu butoanele noastre de obicei roșu, verde și abținere. Prima candidată a fost doamna Loazo, deci cei care vor să o voteze trebuie să apese pe butonul verde, iar cei care vor să aleagă pe domnul Rivier trebuie să apese pe roșu, iar cei care se abțin trebuie să apese pe butonul alb. Loazo verde, Rivier roșu, și abținerile alb. You please see to it that you have your voting cards inserted into the into the Vă rugăm să fiți siguri că aveți cartele de vot. Vă rugăm să votați acum. Și uh, luminița albastră vă va asigura că votul este secret. Lipsesc câteva persoane, câteva voturi? două, trei. Tocmai suntem. Nu pot vota. Nu pot vota acum, mi-am uitat cartela. Avem cartele de vot pe care le putem distribui. Secretariatul vă poate distribui, vă poate da o cartelă. We have no voting cards here. Now it's the responsibility of each and every member to, to have his or her card with him. So uh, we are now, but we are now. Fiecare are răspunderea de a-și lua cartela de vot. Închid votul acum. Suntem 27. Iată, acum. A, mă scuzați, din motive tehnice, votul a fost anulat. Vă rog să votați din nou. Verde pentru doamna Loazo. A dispărut rezultatul. Verde pentru doamna Loazo și roșu pentru domnul Rivier. Și alb abținere. Vă rogăm să votați din nou. Green For l'oiseau, red for rivière and white for abstention. Everybody voted? Two are missing? Two are missing? Două persoane lipsesc. Nu, nu, nu sunt eu. Eu am votat. Mai dorește cineva să voteze? The case. Now one is missing. One is missing. Well, you have... Lipsește un vot. Gata, închid votul. Rezultatul este următorul. 14 voturi pentru doamna Loazo, 8 pentru domnul Rivier și 4 abțineri. Deci ați fost aleasă, doamnă Loazo, vă felicităm. And please take the floor. Veuillez prendre... Doriți să luați cuvânt? Vă rog să veniți aici la prezidiu, stimată doamnă. Just must watch, ich fliege jetzt nach Batumi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 Well, first of all, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru încredere. Mă voi strădui să fiu la înălțimea încrederii pe care mi-ați acordat-o în timpul acestui mandat ca președinte a subcomisiei pentru apărare. Mă voi bizui foarte mult pe experiența eurodeputaților care au o vechime mai mare ca mine, oameni care, ca și mine, și-au luat angajamente pentru a lucra pentru um, securitatea și apărarea Uniunii Europene. Avem multe motive pentru a spori cooperarea în cadrul comisiei noastre și, în general, în Parlamentul European și cu alte comisii parlamentare de același fel. Vreau să-mi iau angajamentul pentru a consolida supravegherea efectuată de Parlamentul European asupra Procii comune de apărare, uh, de securitate în Uniunea Europeană. Vom avea o primă ocazie săptămâna viitoare când vom avea dezbaterea cu doamna von der Leyen, candidata la funcția de președinte a Comisiei. Și acum, dacă îmi permiteți, voi trece la limba franceză. Până în noiembrie vom avea o audiere și cu noul înalt reprezentant, cu noua comisie și la anul se va adopta următorul cadru financiar multianual. Acestea sunt principalele puncte de pe agenda noastră și ne vom asigura că politica de securitate și apărare ocupă un loc important. Bineînțeles că trebuie de asemenea să reamintesc ce scrie în preambulul tratatului în legătură cu securitatea și apărarea. Noi avem sarcina de a înființa o politică de apărare care să asigure o apărare comună și să consolidăm astfel identitatea Europei și independența sa, pentru a promova pacea, securitatea și progresul în Europa și în lumea întreagă. Acum, într-o perioadă în care știm cu toții că trăim prin niște clipe mm, esențiale. Niciodată Europa n-a trăit printr-o perioadă de pace atât de îndelugată, să niciodată Europa nu s-a confruntat cu atâtea provocări în ceea ce privește securitatea, apărarea, parteneriatele și relațiile cu țările terțe, deoarece știți și dumneavoastră care este actualul context geostrategic. E un context foarte instabil avem și contextul cooperării cu NATO și știm cât de necesar e ca statele membre să se coordoneze pentru ca Uniunea Europeană să poată fi mai eficace și aș spune eu să aibă un efect mai percutant al acțiunilor sale. Acestea sunt mizele mm, pe care trebuie să le uh, îndeplinim împreună. Și, dragi colegi, vă propun acum să continuăm cu ordinea de zi. Acum vom trece la alegerea separată și succesivă a vicepreședinților. Nu voi repeta informațiile cu privire la membrii supleanți care participă la vot, cu excepția unei modificări care ar fi existat pentru votul de acum, însă nimeni nu menționează nicio modificare. Bineînțeles că se întrunește vorumul, de aceea aș vrea să știu care sunt candidaturile pentru primul punct de vicepreședinte. Yes. Thank you uh, very much, uh, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele grupului SND, uh, vreau să-l prezint pe Nikos Andrulakis ca prim vicepreședinte. Mulțumesc. Candidatul acceptă această nominalizare, bineînțeles și v-ați uh, respectat obligațiile în ceea ce privește declarația de interese și cea cu privire la comportamentul adecvat. Aș vrea să știu dacă există și alte propuneri pentru postul de prim vicepreședinte. Văd că nu este cazul, deci vă propun să îl alegem pe colegul nostru prin aclamație. Congratulations and... Felicitări și vă rog să veniți aici la prezidiu. So now we will proceed with the uh, election of the second. Acum vom trece la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Cine vrea să prezinte un candidat? Domnule Danjean. Doamnă președinte, în numele PP-ului prezint candidatura colegii mele Kinga Gol. Okay. Um, any other mai sunt alte candidaturi? Mulțumesc! Doamnă președinte, nu vreau să prezint o altă candidatură, însă numele grupului SND și a membrilor prezenți țin să solicit o alegere prin vot secret pentru postul de al doilea vicepreședinte. Conform regulamentului, șase membri sunt în comisie, deci aveți dreptul să cereți un vot secret Vom proceda, prin urmare, la organizarea unui vot secret. Vot electronic. So, uh, because there is only one nominee. Uh, it... Dat fiindcă există o singură candidatură, dacă vreți să votați pentru, apăsați pe verde, dacă vreți să votați împotrivă, apăsați pe buton, buton roșu și dacă vreți să vă abțineți pe cel alb.

Închidem votul și rezultatul este următorul. So, 17, So So Mrs. Gall is elected. Doamna Gall este aleasă, felicitări. Și vă rog să veniți la prezidiu. So let us proceed with the vote for the third. Trecem acum la votul celui de-al treilea vicepreședinte. Who wants to introduce? Yeah, sorry. Deci dumneavoastră vreți să prezentați candidatura? Pentru cel al treilea post o propun pe Osrem Demirel, care e din uh, Turcia, Kurdistan, crescută în uh, Germania și a fost candidatul de vârf uh, pentru partidul de Linke, candidata noastră pentru politica de securitate și apărare. You accept your nomination? Acceptați candidat, nominalizarea dumneavoastră? Nominations? Mai sunt alte candidaturi? Deci haideți să o alegem prin aclamație. Congratulations and please... Citări. Și vă rugăm să veniți aici la prezidiu. Acum vom trece la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Cine dorește să prezinte o candidatură? Domnule Danjean. Doamna președinte, numele grupului PP prezint candidatura colegului meu, Mandel. Mr. Mandel, do you accept the... Domnule Mandel, acceptați această candidatură, această propunere? Da. Nu mai sunt alte propuneri. Sugerez să îl alegem tot prin aclamație. Felicitări și vă rog să veniți aici la podium, la prezidiu. Deci am încheiat această primă parte a ordinii noastre de zi. Um, under the um, topic chair's announcement, comunicările președintelui. Președinte, aș vrea să menționez uh, delegarea de puteri către biroul extins. Conform regulii 214, Comisia poate delega competența de a lua anumite decizii coordonatorilor, cu excepția deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, avizelor sau amendamentelor. Um, dacă nu există obiecții, această decizie este considerată ca fiind adoptată. Are cineva obiecții? Nu. Decizia este aprobată, este adoptată. Vă mulțumesc. Ați primit un calendar pentru restul anului 2019, ați primit prin e-mail. Datele reuniunilor sede sunt următoarele. Luni, pe 9 septembrie, după amiaza, miercuri, pe 25 septembrie și 26 septembrie, de asemenea, 7 octombrie luni și 8 octombrie luni și marți. În 11 noiembrie luni, e o dată importantă pentru noi la sede și 12 noiembrie, luni 2 decembrie și marți 3 decembrie. Dacă nu aveți obiecții, calendarul este considerat adoptat. Nu există obiecții, se adoptă deci calendarul. Haideți să discutăm acum profilul lingvistic al subcomisiei noastre. Acesta va fi hotărât la prima reuniune a coordonatorilor sede, care va avea loc lunea viitoare. Următoarea ședință a subcomisiei sede va avea loc pe 9 septembrie, de la 2, 2 jumate la 6 jumate după amiaza. Bineînțeles că vă vom transmite proiectul de ordine de zi în timp util și aș vrea să le mulțumesc tuturor membrilor pentru participare, le mulțumesc de asemenea interpreților pentru munca lor și dacă nu mai avem nimic altceva și dacă nimeni nu mai dorește să intervină, vă propun să încheiem mai ședința noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere.